Comisia cred că trebuie să plătească pentru această fază. Jetzt seid ihr dran hier. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru eforturi. Ja, also ich bin jetzt gerade gewählt worden, Sie sollen die Kamera nicht anfassen. Äh, tocmai mi s-a spus că nu trebuie să atingem uh, aparatul foto. Domnul Svoboda. Doamnă președinte, nu doresc să vă rețin prea mult timp. Aș dori să vă aduc aminte că pe data de 23 octombrie 1956 a avut loc un mare eveniment european, Revoluția din uh, Ungaria. Din păcate, acest eveniment este abuzat de extrem